Allora abbiamo proceduto alla... Am procedat la vot. Candidatul nominalizat de autoritățile austriece, domnul Wögerbauer, a obținut 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 6 abțineri. Deci, a primit aprobarea noastră în majoritate, cu o majoritate de voturi. Și acestea fiind spuse, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Folosirea eficientă a fondurilor UE uh, în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre. Vom vota, dar mai întâi are cuvântul domnul coleg, eh, colegul Marinescu, dacă trebuie să adăugi ceva, vă rog. Yeah? Ah, thank, you very, thank you very much. It was a very interesting... Mulțumesc. După părerea mea, acest raport a fost foarte interesant. Consider că acest raport are obiectivul de a pune Comisiei și Curții de Conturi întrebări, pentru că aceste instituții pregătesc noi evaluările acestor proiecte, deci să se pună anumite întrebări și să se uh, obțină răspunsuri în viitoarele rapoarte. Deci, intenția noastră nu este să oprim sau să, prolungăm, să prelungim finanțarea, ci să obținem un răspuns. Dacă mai e nevoie de proiectele europene, de fondurile europene sau nu și, bineînțeles, cum au fost până acum cheltuiți banii. Vă mulțumesc! Grazie. Vă mulțumim. Dacă nu aveți alte observații, vă invit să trecem la votarea raportului. Orale de... În primul rând, un amendament oral al raportorului și putem vota direct. Am deschis votul. La votazione chiusa. Am închis votul și se adoptă. Acum avem amendamentul numărul 9. S-a deschis votul. Eh, votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul 10. S-a deschis votul. Acum eh, votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Votul s-a deschis. Acum uh, votul s-a închis. Și se respinge. Acum amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votazione chiusa. Votul s-a închis. Dacă sunteți cu toții de acord, să nu votăm electronic, ci prin ridicarea de mână. Cred că uh, economisim timp. Dacă sunteți de acord, haideți să votăm prin ridicarea de mână. Amendamentul, deci să vedem 12 dacă a fost adoptat. Da, a fost adoptat. Sau nu? Spune președintele. Trebuie repetat uh, votarea amendamentului 12. Am deschis votul. Cine e pentru? Împotriva? Scuzate, e meglio electronica? Facciamo... Nu, e mai bine votul electronic, spune președintele, pentru că e prea greu să numărăm. Mă scuzați. Deci, amendamentul 12. Am deschis votul. Pentru că pierdem mai mult timp dacă numărăm cine ridică mâna. Bun, am închis votul și se respinge. Acum, amendamentul 13. Am, am deschis votul. Acum l-am închis. Și se adoptă. Acum amendamentul 14. Votul s-a deschis. Și acum s-a închis. Și se respinge. Acum uh, votul s-a deschis. Acum s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 20. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. Nu, amendamentul e retras. Deci 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24 acum. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Și se adoptă. Compromisul numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a, vot, votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Compromisul numărul 5. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 35. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 36. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a închis votul. De acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 38. Votul s-a deschis. S-a, acum s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 39. Votul s-a deschis. De acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 40. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se respinge. Amendamentul 41. Votul s-a deschis. Și acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 42. Votul e deschis. Acum votul e închis. Se respinge. Amendamentul 43. Votul e deschis. totul e închis. Acum și se respinge. Amendamentul 44 și amendamentul 45 pentru că sunt identice. Am deschis votul. Acum am închis votul și se resping aceste două amendamente. Acum amendamentul 46. Votul e deschis. și acum l-am închis și se adoptă. Amendamentul 47. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 48. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 49. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Se respinge. Compromisul numărul 6. Votul s-a deschis. S-a închis acum. Se adoptă. Amendamentul 52. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 53. Votul s-a deschis. Acum s-a închis se respinge. Amendatul 54. Votul s-a deschis. Cum s-a închis. Tot. Amendamentul 56. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Acum compromisul numărul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 62. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Amendamentul 63. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Acum amendamentul 64. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 65. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Acum amendamentul 66. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 67. Vot e deschis. Închis acum. Se adoptă. Amendamentul 68. Vot e deschis. Acum vot e închis. Se adoptă. Amendamentul 69. Vot e deschis. Acum e închis. Se adoptă. Acum compromisul numărul 1. Votul e deschis. Închis. Și se adoptă. Iar acum compromisul numărul 2. Votul e deschis. Acum votul e închis. Se adoptă. Acum amendamentul numărul 8. Votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. Iar acum avem amendamentul Comisiei ITRE, prima parte, votul e deschis, votul e închis, se adoptă. Apoi avem uh, amendamentul 4 ITRE, votul e deschis, Totul e închis. Se adoptă. Acum, amendamentul 6. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. Acum, amendamentul 7. I3. Partea 2. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Votul e deschis. Uite, închis. Se adoptă. Amendamentul 9, votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. Acum, considerentul, număr, eh, mă scuzați, considerentul C, I3. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Și acum votăm eh, rezoluția în ansamblul său cu modificările. Votul e deschis. Votul e închis. Și se adoptă cu 22 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. Și acum trecem uh, la următorul punct. este punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Viitorul sprijinului bugetar al UE acordat țărilor în curs de dezvoltare. Raportor este colegul Stas, care îi dau cuvântul. Vă rog. Dank u, voorzitter. Um, collega's, ik heb uh, los van uh, het document... Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi v-a fost uh, înaintat un document și sigur vorbesc despre punctul 6 de pe de zi, care este raport, proiectul meu de raport. Am distribuit și un alt document cu uh, uh informații mai detaliate și vorba de un proiect de aviz cu, uh, uh, pentru a susține amendamentele care vor fi uh, depuse de raportor. Uh, și motivul pentru care am făcut acest lucru este pentru că un aviz este, are o natură foarte limitată. Are 2000 de caractere, doar 2000 de caractere. Asta era limita pentru documentul original. Sigur că nu m-am putut uh, uh, mărgini la asta pentru a vorbi despre Cartea Verde cu sprijinul, a, asupra sprijinului bugetar, deci n-am avut uh, destul spațiu la dispoziție ca să scriu tot ce dorisem să scriu. Deci, în primul rând, am depus, am făcut șapte sugestii și apoi am utilizat acest document destul de lung ca să justific spusele mele. Asta cu caractere boldite și cu sublinieri, după cum puteți vedea. Asta ca o informație pentru dumneavoastră. Acum, în ce privește sprijinul bugetar într-o lume a cooperării pentru dezvoltare, dacă îi ascult pe cei care sunt activi în domeniu, sprijinul bugetar, spuneam, este văzut din ce în ce mai mult ca un instrument utilizat pe teren și, în general, acest sector are, se bucură de o imagine pozitivă. Prima mea sugestie, eu spun că e un instrument eficient pentru dezvoltare pentru că respectă un număr de principii ale dezvoltării și mai ales problema proprietății, uh, care este consolidată prin utilizarea acestui instrument. Uh, e vorba de beneficiari, desigur. Și sigur, se creează și un parteneriat între uh, beneficiari și donatori. Un alt avantaj este că sprijinul bugetar aduce cu el uh, costuri mai scăzute ale tranzacțiilor, dar trebuie să recunoaștem că nu este singurul instrument care poate fi folosit. Și e clar că nu e un panaceu universal pentru problemele din țările lumii a treia. În a doua sugestie a mea, mă rog, sau al doilea paragraf în acest document pe care uh, vi l-am uh, înaintat, se spune că dacă sprijinul bugetar este acordat, obiectiv, acestea ar trebui să facă parte a programelor naționale ale țărilor beneficiare. Nu poate fi separat de ceea ce se întâmplă în țară, în ansamblu ei. Sprijinul deci bugetar trebuie să dispună de un nivel uh, suficient de corelare uh, trebuie să fie complementar și coordonat, uh, așa cum se cuvine, în, în, uh, cu toate celelalte forme de susținere uh, acordate de alți donatori. Deci nu poate fi văzut ca un domeniu separat, nu e o insulă, ci face parte într-un concept mai vast. De asemenea, sprijinul bugetar trebuie să aibă o natură complementară, suplimentară. După cum știți, eu sunt belgian și noi avem o relație puternică cu Republica Democratică, Democrată Congo, care e o fostă colonie belgiană. Dacă vedeți ce se întâmplă acolo, cu un buget de stat foarte limitat, că, de exemplu, președintele Kabila spune că nu va crea, nu va crea un buget și nu-și va aloca propriile fonduri pentru acest domeniu, ceea ce nu este deloc îmbucurător. Cred că uh, acest sprijin bugetar trebuie, trebuie văzut ca fonduri suplimentare și nu trebuie să fie uh, uh, luat ca pe un lucru, ca un lucru garantat. Autoritățile de față locului nu trebuie să fie sigure 100% că vor beneficia de acest sprijin. Uh, Apoi, fac apel la Comisie în acest document să uh, își prioritizeze programarea, mai ales când e vorba de faza de pregătire a documentării deciziilor, trebuie să prioritizeze acest proces și să se asigure că există uh, un personal suficient și calificat, pentru că personalul care lucrează în uh, domeniul acesta al uh, sprijinului pentru dezvoltare are nevoie de cunoștințe destul de diferite, pentru că sprijinul, pentru, sprijinul bugetar are nevoie de buni analiști. Deci personalul care lucrează în acest domeniu trebuie să aibă cunoștințe analitice mai mult decât cei care lucrează cu finanțarea de proiecte. Al treilea punct din uh, proiectul de aviz inițial se referea la faptul că uh, și Comisia trebuie să-și formuleze obiectivele în așa fel încât să fie posibil să se măsoare eficiența programelor și, de asemenea, trebuie să ne gândim la nevoile de construire a capacității în țările beneficiare. În al patrulea rând, trebuie să fim atenți uh, și să evaluăm așa cum se cuvine Uh, dar aici putem reformula. Putem să ne îndreptăm și trebuie să ne îndreptăm înspre un control mai eficient uh, în a lucra cu indicatorii și în a măsura rezultatele. E cel mai bun mod de a verifica dacă lucrurile se desfășoară uh, așa cum trebuie. În al cincilea rând, trebuie să fim atenți la sensibilitățile de risc în uh, finanțarea fondurilor publice. Ne referim aici la țări în care, sau ale căror guverne sunt destul de slabe. Așadar, Comisia trebuie să fie atentă uh, pentru un sistem eficient de uh, management al riscului. Punctul 5A, care ar fi formulat ca un amendament, uh, cuprinde îngrijorarea noastră pentru că Curtea de Conturi a elaborat un număr de rapoarte speciale uh, referitoare la sprijinul bugetar și uh, au desfășurat, Curtea de Conturi a desfășurat o investigație de foarte bună calitate în care a relevat faptul că există o uh, frecvență mai mare de erori necuantificabile atunci când e vorba de uh, lucrul cu sprijinul bugetar. De aceea am dorit să depun alt amendament 5B uh, prin care solicit Comisiei să se asigure că delegațiile care uh, se ocupă de susținerea, sprijinul bugetar în țările în curs de dezvoltare, a trebuit să facă rapoarte sistematice în legătură cu uh, evolu- evoluțiile de la fața locului și cu progresele făcute, pe baza unor criterii foarte clare. Deci, dacă, dacă, trebuie, dacă te vei bucura de uh, sprijin bugetar, trebuie să ai criterii clare uh, prin care să mm, evaluezi pro- progresele făcute. Uh, în paragraful inițial uh, solicităm Comisiei să ia toate măsurile ca să combată corupția în uh, țările beneficiare, dar pentru asta ce trebuie făcut? Ei bine, trebuie să se desfășoare un dialog puternic cu guvernele uh, locale și, de asemenea, trebuie să vedem care este situația cu consolidarea capacității și să ne asigurăm că fiecare își asumă răspunderea la fața locului în uh, combaterea corupției. Acum punctul 7 în documentul meu original e vorba de un apel la parlamentele naționale, societatea civilă și autoritățile locale pe, spre implicarea acestora, lucru esențial pentru a ne asigura că există o responsabilizare uh, și în ultimul rând, și ar, asta ar fi un amendament final, în documentul extins. E vorba de uh, alineatul 7A în cel de-al doilea document al meu, în care spun că un, uh, un sprijin pentru dezvoltare mm, oficial în regulamentul DCI există articolul 25B care spune în engleză că Comisia, în mod coerent, va utiliza o abordare bazată pe rezultate și indicatori de performanță și va defini foarte clar și își va uh, monitoriza condiționalitatea și va susține eforturile uh, din uh, țările partenere de a dezvolta control parlamentar și capacități de audit și de a spori transparența și accesul publicului la informație. Și eu consider că această idee are legătura cu uh, ajutorul uh, DCE, ajutorul oficial pentru dezvoltare, ideea, ideea aceasta trebuie să fie principiul de bază pentru uh, sprijinul bugetar, la fel ca pentru asistența pentru dezvoltare. Pentru că eu cred că pentru moment, uh, iată doar câtele tehnice din articolul 61 alineatul 2 al acordului de la Cotonou se aplică. Uh, eu cred că principiile de bază ale asistenței pentru dezvoltare trebuie să se aplice și la sprijinul bugetar. Așadar, cu acordul dumneavoastră, aș dori să uh, depun aceste amendamente la uh, avizul meu uh, original și sunt convins că vor mai veni și alte amendamente din partea altor grupuri politice. Uh, Acum, sigur că uh, Comisia DEVE are un aviz poate mai exhaustiv decât uh, uh, documentul meu inițial, care avea o limită de 2000 de caractere. Acum trebuie să acționăm rapid, pentru că pe 20 martie se va vota. Și motivul grave este că, iată, Comisia DEVE vrea să-și adopte propriul raport pe data de 11 aprilie, astfel încât acesta a fost singurul mod pentru că noi să putem avea și noi un aviz pe care să-l supunem atenției uh, Comisiei DEVE uh, la timpul potrivit ca și ei să poată ține cont de uh, punctele noastre de vedere și cred că se va vota în plenara din iunie la Strasbourg. Deci aștept cu nerăbdare să vă aud opiniile. Președintele, mulțumesc! Dar aș dori acum să dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei și celui al Curții de Conturi, dacă doresc să ia cuvântul, desigur. Harald Noack, member of the Court of Auditor. Sunt membru al Curții de Conturi. Nu mă ocup uh, direct de aceste chestiuni, dar pot să spun, după ce am urmărit, am citit propunerile și amendamentele, că aceasta este o bază foarte bună pentru îmbunătățirea sistemului de asistență, uh, de sprijin bugetar uh, și această idee de a avea contracte cu uh, țările, guvernele respective pe baza acestor principii. Noi, membrii curții, ne felicităm de această îmbunătățire a sistemului. Misiune, prego. Mulțumesc, are cuvântul Comisia. Mulțumesc. Comisia este încurajată de aceste sugestii, pentru că se identifică tocmai domeniile despre care și Comisia consideră că, în ciuda fapt, implicării noastre în um, îmbunătățirea sistemului pe viitor uh, și faptul că a făcut-o deja, după cum se recunoaște în uh, um, în raport e vorba de evaluarea criteriilor de eligibilitate, de exemplu, Comisia Uh, își evaluează și uh, cadrul de evaluare a riscului pentru ca acesta să fie folosit în mod mai coerent, mai sistematic. Deci, eforturile noastre merg în aceeași direcție. Doresc să vă aduc aminte faptul că Comisia a dorit întotdeauna să folosească, să se bazeze pe rezultate, pe rezultate, să fie primul donator în aceste regiuni și uh, să contracareze anumite puncte slabe în țările uh, destinatare. Bineînțeles, sistemul uh, de raportare a datelor uh, poate fi îmbunătățit, fi îmbunătățit mult. Ultimul aspect, în legătură cu coordonarea cu statele membre, uh, sunt și aceste aspecte foarte importante. Comisia, alături de statele membre, um, este foarte implicată și dorește să um, aplice un, o abordare coordonată la nivel european pentru sprijinul bugetar. Deci, în uh, politicile Comisiei, aceste, această componentă se va regăsi în mod foarte clar. Mulțumesc! Vă mulțumim! Dorește vreun coleg să ia cuvântul? Nu? Nu doriți să adăugați nimic? Totul e în ordine. Foarte bine. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor. Raportorul este colegul Stavrakakis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cred că cea mai bună modalitate de a aborda rapoartele privind uh, agențiile și alte inițiativi comune este să le discutăm împreună, în același timp. Înainte să trec în uh, la, la principalul subiect al discuției noastre, vorba de descărcare de gestiune pentru 2009 pentru agenții, trebuie să spun că sunt unul dintre cei care consideră că agențiile europene au un rol important, semnificativ de jucat și că oferă ajutoare um, adău, valoare adăugată politicilor europene. În același timp, Parlamentul European și mai ales Comisia noastră trebuie să se asigure că uh, banii contribuabililor sunt folosiți uh, în mod eficient și transparent. Și dacă ajungem la concluzia că lucrurile nu sunt corespunzătoare, trebuie să spunem acest lucru clar și să cerem uh, ca situația să fie rectificată. Voi începe cu ceea ce anumim uh, raportul general, uh, cu uh, observații generale în legătură cu agențiile și inițiativele comune. Este uh, uh, o prezentare generală a tuturor aspectelor comune, tuturor agențiilor și inițiativelor comune. Proiectul de raport uh, um, pune accentul pe chestiunile legate de gestionarea, financi- de gestiunea financiară și mai ales în ceea ce privește amânarea sau anularea anumitor operațiuni care au un impact asupra bugetului. Uh, Chiar dacă trebuie să recunoaștem faptul că natura multianuală a programelor pune probleme din punctul de vedere al principiului uh, anualității și uh, credem totuși că trebuie să se încerce să se respecte mai bine acest principiu. De asemenea, uh, probleme în gestionarea financiară a agențiilor de multe ori reflectă probleme de organizare. În al treilea rând, problemele în procedurile de achiziții trebuie abordate consolidându-se agențiile și controlele în acestea pentru a ne asigura că procedurile contractuale și de achiziții sunt aplicate corect. În al patrulea rând, Problemele în acordarea de granturi trebuie de asemenea uh, rezolvate, făcându-se controle la nivelul beneficiarilor granturilor. Uh, există probleme și în procedurile de selectare a personalului, um, de angajare um, și trebuie monitorizate și aceste uh, procese. Agențiile au un rol important de jucat, de aceea este important să se garanteze, să se asigure independența um, experților și controlele lor trebuie evaluate. Acestea fiind spuse, m-am hotărât să invit Curtea de Conturi să analizeze abordarea agențiilor și modul în care acestea sunt gestionate, uh, mai ales dacă există mm, conflicte de interese potențiale. În legătură cu sistemele interne de control ale agențiilor, consider că este foarte important ca fiecare agenție să-și respecte obligațiile și să includă în rapoarte um, rezumate ale serviciilor lor de control. Este absolut critic ca recomandările să fie transmise. Mm, doresc să spun că inițiativa Frontex-ului de Um, comunicare cu autoritatea de descărcare de, descărcare de gestiune este binevenită. Uh, încurajez standardizarea, așa cum uh, se dorește și de către Directoratul General de la Comisie și trebuie să se facă față provocărilor uh, în gestionarea agențiilor și pentru a îmbunătăți situația resurselor umane. Este important să avem uh, o imagine uh, clară a situației din agenții. În fine, în acest raport general doresc să subliniez importanța programului uh, de lucru multianual pentru ca agențiile să-și poată organiza mai bine activitățile, să facă evaluări de risc și să uh, se organizeze din punct de vedere al organizației cât mai bine. Trecem acum uh, la rapoartele individuale pentru fiecare agenție și inițiativă comună. După cum vedeți în rapoartele um, dosarele dumneavoastră, propun să oferim descărcarea de gestiune pentru toate, cu trei uh, uh, excepții. CEPOL-ul, Agenția pentru Medicamente From the European Court of și încă o agenție. și anume Euratomul. În aceste trei agenții, în cazul acestor trei agenții, propun să am acordarea descărcării de gestiune. În ceea ce privește Colegiul European de Poliție, nu se pot adăuga multe legătură cu CEPOL-ul, pentru că deja acum cunoaștem extraordinar de bine această agenție, având în vedere uh, că i-am consacrat două dintre punctele de pe ordine de zi, chiar în ultima ședință a comisiei noastre. Agenția Europeană pentru Medicamente, după cum am spus în proiectul de aviz, există probleme în procedurile de management și, um, și de achiziții, independența experților și probleme potențiale în recrutarea de personal prezentate în proiectul de uh, raport aliniatele 1 și 2. În general, Agenția Europeană pentru Medicamente este considerată ca fiind o agenție bine organizată și funcțională, dar cred că trebuie să primim asigurări suplimentare că procedurile sunt aplicate în mod eficient. Aș dori să profit de prezența domnului Port astăzi aici, să rog să ne informeze în legătură cu ce a făcut pentru a rezolva problemele din achiziții și și pentru uh, a contracara eventualele riscuri legate de lipsa independenței uh, experților, precum și pentru a rezolva problemele de recrutare a personalului. Motiv, eh, iată, motivele eh, solicitării mele de a reverifica aceste eh, aspecte și să așteptăm răspunsul autorităților, așa cum am cerut la aliniatul 22. În ceea ce privește uratomul, aici situația este total diferită. Agenția, în principiu, ar trebui să aibă autonomie financiară, dar nu se întâmplă așa. Comisia Europeană este cea care se ocupă de fonduri. E adevărat că Euratomul există din 58 și doar în 2008 și-a schimbat statutul înspre statutul actual. Aș dori să-l invit pe domnul Oshi, membru al Curții Europene de Conturi, care se află astăzi printre noi, să ne informeze în legătură cu situația de la Euroatom și, de asemenea, reprezentantul Consiliului de Administrație să ne vorbească despre modul în care se caută soluții la problemele care există acolo. Acum, în legătură cu inițiativele comune, trebuie să recunoaștem fapt, uh, e vorba de întreprinderile comune, mă scuzați. Aceste inițiative se confruntă cu probleme de la început de drum. Acestea trebuie să aplice recomandările noastre și ale curții de conturi pentru a putea trece dincolo de această fază inițială și pentru a fi perfect operaționale fără probleme. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru faptul că ați abordat punctele de la 7 la 34 de pe ordinea de zi în legătură cu toate agențiile. Dau acum cuvântul uh, celorlalte, celorlalți colegi, mai întâi uh, colegul Gerbrand. Dank u wel, voorzitter. Um, en ik wil de heer Stavrakakis danken voor zijn uitstekend uh, rapport. Mulțumesc. Doresc eh, să mulțumesc domnului Savrakakis pentru raportul său excelent. Sunt de acord, practic, cu toate ideile sale principale. Aș dori doar să mai adaug uh, câteva lucruri. Primul lucru pe care trebuie să spun este faptul că în ultimii ani a crescut în mod exploziv numărul agențiilor și acest lucru a cauzat anumite probleme. Raportorul a menționat că um, sumele Uh, transferate pe anul următor uh, au fost foarte mari. De exemplu, în Agenția pentru Aviație e vorba de 18% din buget. Este o sumă foarte mare. Observăm, uh, sau în sfera publică, agențiile sunt din ce în ce mai criticate și rezultatul este că agențiile care funcționează foarte bine, cum ar fi cea pentru mediu, sunt victime uh, ale acestei prese proaste a agențiilor care nu sunt la fel de performante, având în vedere că sunt toate puse în aceeași oală. agențiile care se ocupă de um, colectarea datelor, câteva sute de angajați uh, și câteva milioane de euro de buget pe an, ne întrebăm dacă agenții independente trebuie să uh, se ocupe de această colectare a datelor sau dacă nu ar trebui uh, să um, fuzionăm anumite agenții pentru a realiza economii um, de scară. Aș dori să obțin mai multe informații de la grupul de lucru, pentru că cred că merită să evaluăm critic uh, acest număr al agențiilor, să ne punem întrebarea dacă este cu adevărat necesar să avem atât de multe. În legătură cu cepolul, acesta este o problemă, domnule președinte. Am avut probleme și anul trecut tot timpul cu această agenție, deci uh, nu ne surprinde faptul că discutăm din nou despre CEPOL. În rezoluția de anul trecut am cerut Comisiei să evalueze posibilitatea ca CEPOL-ul să fie absorbit de Europol. Merită oare să păstrăm CEPOL-ul ca agenție separată? Nu ar fi mai bine ca CEPOL-ul să fie integrată de Europol? Sunt de acord cu domnul Savravkakis în ceea ce privește Agenția pentru Medicamente și um, faptul că nu este garantată um, independența experților. Este o agenție foarte sensibilă și trebuie să ne fim 100% siguri că deciziile luate în domeniul medicamentelor sunt perfect independente. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Hatzimakakis. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Stavrakakis. Vreau să spun următoarele. În ultimul timp, colegul nostru s-a ar trebui să știe că au existat probleme și în cadrul EFSA în ceea ce privește independența experților care lucrează acolo. Ceea ce privește Agenția pentru Siguranța Alimentelor, EFSA, în legătură cu această problemă, în cadrul acestei agenții, doamnele și domnilor de acolo, din Consiliul de Supraveghere, pur și simplu au, au reprezentat asemenea interese, însă e vorba de părțile interesate. Însă, au fost și anumiți experți, era nevoie de niște experți specializați care nu au fost de găsit pe piața europeană. Așa că ei s-au găsit într-o poziție foarte dificilă, mai ales că vorbim și de uh, medicamente, de autorizarea medicamentelor. Cum rămâne cu independența membrilor Consiliului, Consiliului și experților în aceste agenții? doresc să cer comisiei să ne dea niște reguli foarte clare. Și vă voi da un exemplu. Domnul Thomas Lundgren, directorul EMA, adică Agenția pentru Medicamente, el uh, e cel care a pus bazele agenției, însă acum, fără să existe un timp de care ar fi nevoie până la asumarea unui nou angajament, deci fără să existe această fază, pur și simplu a părăsit această funcție. Nu există nici o regulă. Știm ce se întâmplă în cazul comisarilor. În, condu- în codul de conduită se discută această problemă și introducerea de noi prevederi. Există, ar trebui să existe asemenea reguli care pe moment pur și simplu nu există. Cred că raportul uh, domnului Stavrakakis este o bază ideală pentru a cere comisiei să verifice toate regulile, să verifice cine sunt părțile interesate, reprezentanții părților interesate și să lucreze în acest sens. Mulțumesc! Colega Macovei. Doamna Macovei. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur colegilor mei în, în ceea ce privește valoarea și cererea pentru descărcarea bugetară a agențiilor. Aș dori să menționez pe scurt niște puncte care cred că sunt importante, pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, în legătură cu toate agențiile. Vreau să cer transparență bugetară. Cred că bugetul ar trebui să fie public, să fie așezat, să fie um, afișat pe pagina de internet să se vadă exact care sunt veniturile, care sunt cheltuielile. Apoi, în ceea ce privește personalul, personalul nu ar trebui să fie secret. Rotația personalului dintr-o agenție în alta spre o altă instituție europeană sau în domeniul privat uh, în aceeași sferă, trebuie toate acestea să fie informații publice. Am mai cerut uh, informații acum o lună comisiei în ceea ce privește această problemă în agenții, dar nu am primit un răspuns. Acestea nu ar trebui să fie informații confidențiale, nu vorbim de protejarea datelor. E vorba de numele unor oameni care lucrează în instituții publice. Și apoi o chestiune generală în ceea ce privește gestiunea agențiilor. Cred că ne-am putea gândi la un consiliu comun de guvernare. Dacă există un asemenea consiliu pentru... Acum există un, un consiliu pentru fiecare, există reprezentanți din toate cele 27 state de membre și câteodată acest consiliu este mai numeros decât personalul care muncește în agenție. Așa că eu sugerez următoarele să avem un singur Consiliu de Administrare pentru mai multe agenții care au aceeași ocupație, de exemplu în domeniul judiciar, de cooperare polițienească sau alte domenii. Ar crește astfel coordonarea, planificarea ar fi mai bună și și coordonarea activităților ar fi îmbunătățită în domenii specifice. Acum despre CEPOL. Nu voi repeta tot ce s-a discutat deja. Doresc să subliniez faptul că sunt de acord cu amânarea descărcării bugetare. Voi repeta faptul că în 2007 reportarea a fost de 41,5%, în 2008 31%, în 2009 43%. Vorbim de niște cifre foarte mari în ceea ce privește reportarea creditelor și pe perioade lungi de timp. Pentru mine aceste chestiuni sunt importante, trebuie crescut bugetul acestor agenții sau adus la același nivel. Și o ultimă observație. În ceea ce privește absorbirea CEPOL de către Europol. A existat o asemenea idee, Comisia a dat un aviz favorabil, dar a fost um, refuzat de Consiliu. Aș dori ca această chestiune să se rediscute și voi înmâna câteva amendamente în acest sens. Cepolul și Europolul au acțiuni complementare. Cepolul ar trebui să fie absorbit de Europol, astfel încât să ar reduce costuri care nu sunt necesare și să ar veni cu o valoare adăugată în ceea ce privește formarea. Pentru că acest lucru nu este făcut în cadrul CEPOL, se cere sprijin din partea Europol. Ei sunt cei care pot să dea cele mai bune sfaturi în ceea ce privește formarea. Această dis- trebuie să existe această discuție în ceea ce, pro- ce privește absorția, dar este foarte legată de buget și gestiune, de aceea trebuie discutată. Mulțumesc! Doamna Matiu. Scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe colegul Stravakakis pentru tot ceea ce a făcut uh, pentru acordarea acestor descărcări de gestiune agențiilor. Este o muncă considerabilă și știu despre ce vorbesc. Mulțumesc pentru deci pentru toate aceste proiecte de raport în legătură cu CEPOL-ul, mici observații de ordin uh, absolut minor, uh, voi depune amendamente nu pot să accept ca în descărcarea de gestiune pentru 2009 să-l felicităm pe noul director pentru ceea ce a făcut în 2010. Propun uh, să suprimăm uh, aceste felicitări ale raportorului în acest raport uh, care se referă la situația din 2009 de asemenea, după părerea mea, este deplasat că în, în aliniatul 19 ne felicităm de hotărârea colegiului să se ă, să se comunice ă, raportul final al SAI ă, care conține lecții din partea CEPOL-ului pentru alte agenții. Mi se pare deplasat faptul că CEPOL-ul dă lecțiile transparente celorlalte agenții europene. Mi se pare deplasat uh, aceste lucruri având în vedere comportamentul CEPOL-ului în 2007, 2008 și 2009. Dar sunt observații de ordin minor. Problema majoră anul acesta este Agenția pentru Medicamente. Ce s-a întâmplat acolo? În comparație cu descărcarea de gestiune pentru anul trecut, Curtea, conturi nu ne în Curtea de Conturi nu ne-a mai vorbit despre conflictul de interese cu mulți, anumiți uh, membri personalului și anumiți experți. Am descoperit acest lucru în acest an uh, cu ocazia raportului Serviciului Intern de Audit și aveți dreptate să menționați că uh, nu am primit uh, raportul Serviciului de Audit pentru toate agențiile și cred că membrii Comisiei pentru Control Bugetar ar trebui, uh, înainte să ofere vreo descărcare de gestiune, să poată să citească aceste raporturi. Nu înțeleg de ce am primit doar raportul Curții de Conturi, care care este din ce în ce mai succint de la un an la altul Și acest raport pe care îl avem pentru Agenția pentru Medicamente, avem mulți, uh, uh, multe informații în uh, plus. L-am primit cam greu, dar l-am primit și astfel ne-am putut da seama că există o problemă majoră legată de problema de transparentă legată de anumiți experți și membri ai Agenției pentru Medicamente. Nu trebuie să spun că Nu vreau să spun că mm, e vorba, este o problemă în aplicarea regulilor interne de audit sau de lipsă de um, recunoașterea problemelor, dar care e problema? Este, este în pericol sănătatea oamenilor. De exemplu, în Franța discutăm uh, un caz, în ziare sunt multe uh, articole despre cazul medicamentului mediator și chiar aseară s-a descurtat acest caz în Parlamentul Franței și uh, s-a recunoscut faptul că au murit 38 de persoane din cauza acestui medicament cu nume uh, comercial mediator, Benfiorex, numele uh, generic, și în 98 deja s-a cerut Agenției pentru Medicamente o anchetă. Doi experți ai Agenției pentru Medicamente au făcut această anchetă, un italian și un francez, dar nu au uh, descoperit neregularități uh, și uh, uh cazul a fost uh, închis. Așa că mă întreb, la ce servește această agenție cât de independenți sunt experții și cât de independent este personalul. Există o problemă de conflicte de interese. În Franța problema rămâne gravă. Acest medicament al laboratorului Servier a fost um, de-a lungul anilor um, um, interzis în anumite state membre, dar rămâne problema legată de Agenția pentru Medicamente și eventualele conflicte de interese. Din câte am înțeles, regulile nu au fost respectate de această agenție. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnului Salvatachi, să amânăm descărcarea de gestiune sau chiar să facem mai mult de atât. V-aș propune chiar să organizăm o audiere a directorului sau chiar a Consiliului de Administrație aici la comisia noastră, pentru că, așa cum am spus în cazul CEPOL-ului, pune multă responsabilitate pe, urme, pe umerii directorilor, agențiilor, dar cred că și membrii Consiliului de Administrație au um, multă responsabilitate, de aceea vă propun, vă cer chiar să organizăm această audiere cu participarea acestora. Colega Cescova. Mulțumesc acum, da, Cescova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul de, cu destulă întârziere și iată că mulți colegi ai mei au uh, făcut constatările pe care vreau să le fac uh, eu însă. Aș dori însă cu toate acestea să fac uh, unele comentarii privitoare la numărul din ce în ce mai ridicat de proiecte comune, de întreprinderi comune. E un lucru la care țin foarte mult de când mi-am început activitatea la uh, Parlamentul European. Și, și cred că ar trebui să ne preocupe pe toți. Uh, eu cred că starea actuală a multor agenții și funcționarea acestora dă dovadă, dă dovada unei, uh, unui număr prea ridicat. Eu cred că pentru cetățenii europeni toate aceste structuri Eh, sunt absolut eh, lipsite de transparență. Se měli věnovat. Din acest motiv, cred că evaluarea activităților agențiilor acestora ar trebui să cuprindă următoarea întrebare. întrebare. Aceste activități sunt oare indispensabile? Oare putem să le contopim eh, pe anumite dintre ele? nu pot fuziona oare unele dintre acestea? Eu cred că se poate spune că există agenții care nu sunt utile pentru Uniunea Europeană. Sigur, poate asta nu se referă direct la discuția noastră privitoare la descărcare, dar sunt convinsă că ă, aici este un ă, subiect real de discuție. Eu cred că unii colegi au uh, menționat deja acest lucru pe drept cuvânt. Așadar, aș propune ca în acest raport să spunem că poate ar trebui ca numărul de agenții să fie raționalizat Mă refer la numărul total și funcționarea acestora. Mulțumesc. Grazie, coleg. Mulțumesc. Acum, domnul Gair. Danke, Herr Präsident. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimate colege, în primul rând doresc să-i mulțumesc domnului Stavrakakis pentru munca depusă. Propunerile făcute de dumnealui sunt foarte bune, sunt de acord cu ele însă am și niște îngrijorări. E vorba de discuția pe care o tot avem în, acest, în cadrul acestei comisii în ceea ce privește agențiile. Există motive pentru fondarea acestor agenții, pentru fiecare dintre ele. Știu că situația nu e foarte bună și că ar trebui să fie îmbunătățită, dar să spunem faptul că avem prea multe agenții, fără să argumentăm această afirmație, fără să spunem care dintre acestea sunt în plus și ce ar trebui să se întâmple cu activitățile acestora care sunt în plus pe viitor. Nu putem face așa ceva. Vom putea să progresăm doar dacă vom ști exact care sunt rezultatele auditurilor și ce are de spus Curtea de Conturi în privința acestor agenții. Sunt de acord să discutăm în linii generale despre ce agenție ce face și ce nu face, la care dintre agenții am putea renunța. Însă acest lucru trebuie făcut nu doar în cadrul acestei comisii și nu fără să știm care sunt informațiile curții de conturi care apar în raportul anual al acestea și aceste informații nu le-am primit încă. <coughs> Auzim aceleași argumente pe care le-am auzit și ultima dată când am discutat cu agențiile, e deja un fel de reflex în comisia noastră. Tot timpul spunem că sunt oricum prea multe și activitățile lor trebuie verificate. Voi ajunge și eu la această concluzie când activitățile lor vor fi verificate. Și aceste activități trebuie verificate pas cu pas. Ceea ce privește responsabilitatea, aș lăsa această responsabilitate la latitudinea statelor membre. Dacă analizăm problema CEPOL, aici nu este nimic nou. S-au făcut niște progrese, dar nu s-a ajuns la nicio soluționare. Există un uh, Consiliu de Administrare în care sunt reprezentate cele 27 de state membre, dar problemele aici sunt uh, mari. un stat membru care ajunge la președinția unui asemenea consiliu, până la urmă scapă din vedere anumite probleme. Trebuie să discutăm neapărat la cine e responsabilitatea în ceea ce privește uh, gestionarea bugetului în agenții. Mulțumesc! Grazie, colega. Mulțumesc acum, domnul Stas. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Am eh, doar trei puncte la care doresc să mă refer, pentru că deja s-au spus multe lucruri cu care sunt de acord în general. Aș dori să mulțumesc domnului Tarakakis. Cred că a făcut o treabă foarte bună și sunt de acord cu abordarea domniei sale. Ah, și, și se bucură și de acordarea și de acordul grupului. În al doilea rând, în legătură cu cele spuse de doamna Mathieu, cred că are dreptate spunând cele ce spune și cred și eu că trebuie să ne reunim cu coordonatorii și raportorul și să ne întâlnim, să, ne, să vedem dacă nu cumva să nu amânăm uh, acordarea descărcării. Uh, trebuie să vedem cu coordonatorii și raportorii. Uh, poate că o audiere ar putea într-adevăr să fie un instrument uh, adecvat în acest sens. Dar trebuie să avem lucrurile foarte în serios. Deci susțin spusele doamnei Mathieu. În al treilea rând, sunt de acord, de asemenea, complet cu cele spuse de domnul Gaier. Cred că, pe drept cuvânt, se poate spune că trebuie să ne gândim la legătura dintre uh, uh descărcările anterioare și cea actuală și poate să avem și o uh, și, mă rog, o dezbatere asupra fuzionării anumitor agenții se referă la faptul dacă toate fac sau nu treaba bună și dacă nu cumva am putea schimba funcționarea sau am putea schimba lucrurile în cazul unora dintre agenții. Dar asta probabil că s-ar putea examina separat față de descărcări. Uh, mulțumesc. Iar acum uh, să dăm cuvântul reprezentanților Curții de Conturi. Mare domnului Oshi, dacă dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc domnule președinte și stimați membrii ai Comisiei de Control Bugetar. E o onoare pentru Curtea de Control să fie prezent astăzi aici pentru a răspunde întrebărilor adresate nouă de raportor, domnul Tavakakis, și de colegii săi din Comisie. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului Stavrakakis pentru activitatea sa uh, în uh, numeroasele rapoarte de descărcări de gestiune pe care le-a făcut și să uh, spun că am cooperat foarte bine cu domnul Stavrakakis, cu asistentul său și să laud și munca administratoarei sale, doamna Menardi și echipei sale de când m-am alăturat eu curții acum 9 luni și am devenit răspunzător pentru agențiile de reglementare în iulie, am reușit să înțeleg uh, importanța uh, comisiei noastre și uh, cunoștința noastră față de agențiile europene și rolul dumneavoastră în consolidarea rolului agențiilor ca acesta să-și uh, arate valoarea și să vadă alegătorii că banii lor nu sunt risipiți aiurea. Dacă îmi îngăduiți, domnule președinte, aș dori să fac un comentariu în legătură cu uh, cele ce s-a solicitat curții să facă să, să, de către domnul Stavakakis. În 2008, uh, în descărcarea din 2008, uh, Parlamentul a solicitat curții să examineze indicatorii de eficiență uh, ai agențiilor. Recent, acum două luni, în decembrie, domnule președinte, curții i s-a solicitat de către comisie să întocmească o revizuire a cheltuielor agenției și îmi face plăcere să vă raportez, domnule președinte, că am făcut un raport special uh, Uh, cu referire la aceste agenții europene, la care domnul Tavarkakis uh, face referire în raportul domniei sale și de asemenea vă raportez că munca a început și uh, sperăm să terminăm în iunie și să publicăm raportul în toamnă. Și, domnule președinte, mi-a făcut plăcere să particip la întâlnirea reprezentanților delegației Parlamentului European la grupul de lucru interinstituțional de ieri pentru a putea descrie domeniul nostru, nostru de activitate și uh, calendarul uh, față de acest raport. Cred că solicitarea făcută curții și reacția curții constituie un exemplu bun de cooperare între uh, Comisia noastră și curte pentru a ne asigura că banii contribuabililor sunt cheltuiți așa cum se cuvine. Asta în legătură cu administrarea uh, acestora de către agențiile europene. Uh, Uh, comisia de noastră a propus două documente. În primul rând, în legătură cu CEPOL și, în al doilea rând, uh, conflictele, cu, în legătură cu conflictele de interese în toate agențiile Uniunii Europene. Sigur că noi trebuie să uh, răspundem uh, de uh, agențiile acestea și vom uh, investiga exact ce s-a făcut și sigur că aștept cu interes să discut aceste lucruri cu colegii mei uh, de la curte într-un spirit pozitiv. Încă nu am uh, început uh, această activitate. Sigur că voi face acest lucru într-un spirit pozitiv și voi pune la curent cu colegii mei cu toate aceste lucruri și vom răspunde solicitării dumneavoastră. Acum, Domnul s a pus o întrebare în legătură cu Agenția Euro, Euro, de sub, uh, furnizarea Euro, Euratom, care este o agenție importantă, controlează producția și aprovizionarea de uraniu și produse pe bază de uraniu. E o agenție care funcționează de mult timp. N-a fost creată prin legislație ca alte agenții, ci a fost creată prin însuși tratatul. E un, un tip special de agenție, comisia o controlează, uh, Comisia poate face directive uh, și poate are drept de veto pentru uh, deciziile agenției. Comisia plătește și numește personalul agenției, dar în ultimii ani agenția nu a dispus de un buget propriu. Toate cheltuielile uh, referitoare la această agenție este, sunt efectuate de comisie, numele agenției. E o situație foarte hmm, ciudată. Conturile sunt înghețate pentru că nu s-a acordat din 2007 un buget către agenție, de aceea controlele sunt simple. Sunt foarte puține tranzacții în aceste conturi, pentru că nu se dispune de un buget. Asta înseamnă că conturile sunt reglementare și legale, dar rămâne o lege din uh, regulamentul agențiilor care n-a fost implementată în ce privește uh, banii. Sumele sunt mici, e vorba de vreo 200.000 de euro nu milioane, ci mii de euro în cheltuieli administrative uh, efectuate de comisii. De statutul agenției spune că aceste 200.000 de euro ar trebui cheltuite de agenție și nu de comisie. Uh, domnule președinte, la curte am discutat problema asta cu agenția și am propus o soluție cu schimbarea statutului lor. Directorul agenției Eh, cred astăzi, eh, domnule eh, președinte, poate să vă informez în legătură cu această schimbare. E una minoră și credem că se poate face. Deci, noi credem că conturile sunt reglementare, sunt legale, sumele de bani sunt mici. După cum a spus domnul Stavarcachis este raportul său, situația ar trebui reglementată totuși și de aceea noi, cei de la curte, punem un accent special pe uh, acest lucru în raportul nostru. Acum, domnule președinte, dacă mi îngăduiți pe scurt un comentariu în legătură cu contribuțiile excelente ale unora din colegilor dumneavoastră din comisie, uh, noi întreprindem un raport în legătură cu alocarea costurilor uh, în legătură cu toate agențiile și cheltuielile lor administrative. Asta răspunde unui număr de întrebări adresate de colegii dumneavoastră, cred eu, față de eficiența activității agențiilor și ne vom ocupa în acest raport de probleme legate de guvernare, și de cheltuieli activitatea propusă de comisia noastră față de conflictele de interese, cred eu, și documentul propus, cred că ar trebui să țină cont de cele spuse de domnul Șarci Marcachis uh, cu o, o perioadă de, de tranziție. Studiul acesta de benchmarking uh, cuprinde informații ce se leagă de cele spuse de domnul Gaier și dacă colegii noastre nu mai au alte întrebări în legătură cu agențiile acestea, eu am încheiat și vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a mea contribuția. Mulțumesc. Acum domnul Noac din partea Curții de Conturi, vă rog, aveți cuvântul. I, I think, um, I will... Mulțumesc, domnule președinte. Voi adăuga și eu câte ceva. După cum știți, responsabilitatea cea mai mare este cea dintre agenții și de întreprinderile comune. Există și motive foarte bune în acest sens. Întreprinderile comune au ca scop și ca obiectiv și, și prin compoziția lor, acestea sunt diferite, nu pot să fie comparate cu agențiile. Eu am fost responsabil în ultimii trei ani cu auditul întreprinderilor comune în ceea ce privește procedura de gestiune bugetară. Uh, domnul Balco, cel care stă lângă mine, va fi anul viitor membru responsabil pentru întreprinderile comune. Vreau să-i mulțumesc domnului Stavrakakis pentru raportul pe care l-a făcut. Este o bază excelentă pentru discuțiile viitoare și pentru luarea unei decizii în ceea ce privește procedura de descărcare de buget pentru întreprinderile comune, bazată pe rapoartele noastre de audit. Voi discuta despre o singură chestiune în ceea ce privește comentariile domnului Stavrakakis. A vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină întreprinderile comune care se află încă într-o fază incipientă, problemele pe care le au și le vor avea. În rapoartele noastre am spus că există un anumit grad de cheltuieli mai mici în ceea ce privește uh, implementarea bugetului mai ales când vorbim de creditele de plată. Acest lucru se justifică prin faptul că proiectele de care se ocupă sunt multianuale. Intră aici și implementarea activităților. Acest, um, această cheltuire insuficientă a bugetului se regăsește din cauza acestor probleme incipiente S-a început din anul 2008. Ce înseamnă acest lucru? Aceste întreprinderi trebuie să capete experiență în ceea ce privește îndatoririle pe care le au și gestiunea obiectivelor lor. În timp, toate aceste probleme vor, începea să, vor începe să scadă în intensitate. Se va ajunge la mai puține probleme. De exemplu, în unele cazuri, întreprinderile comune nu consideră că e necesar nu au regulamentul necesar care să se bazeze pe regulamentul european. Asemenea probleme sunt în scădere astăzi. Acum câteva minute citeam o aprobare în ceea ce privește întreprinderea comună Clean Sky aceasta își va ajusta regulamentul așa cum e necesar și cum, va, cum a propus domnul Balco. În consecință, cred că problemele vor mai scădea în intensitate și că întreprinderile comune sunt pe calea cea bună. Mulțumesc! Agenția Eura. Mulțumesc și acum are cuvântul directorul Euratom. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că expunerea făcută de membrul Curții de Conturi uh, se poate bucura în întregime de sentimentul agenției Euratom, în sensul în care e clar că există nevoia fie de a pune realitatea în concordanță cu statutele, fie invers. Dar uh, îngăduiți-mi totuși de a profita de ocazie, deoarece cred că în ceea ce privește această agenție ne aflăm într-un moment critic dacă vă gândiți la obiectivul agenției, și anume de a veghea la aprovizionarea regulată și echitabilă a tuturor utilizatorilor de uh, materii nucleare, ce înseamnă echitabil? Înseamnă să nu se facă discriminări. Și nediscriminarea, domnule președinte și stimați membrii, uh, Eh, ați văzut, eh, desigur, discuțiile interminabile eh, din domeniul gazului, petrolului, în materia securității aprovizionării, cel de-al treilea pachet pentru energie. A spune că, în ce privește energia nucleară, nediscriminarea e una din răspunderile principale ale acestei agenții. În al doilea rând, aprovizionarea constantă. Asta înseamnă securitatea aprovizionării și eu cred că a discuta despre securitatea aprovizionării astăzi e foarte important, că vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și vă pot garanta că în ceea ce privește domeniul nuclear, noi garantăm 30% din aprovizionarea cu electricitate. Sigur că veți fi de acord că pentru 200.000 de euro pe an, astfel de responsabilități eh, reprezintă un instrument care respectă în totalitate o bună utilizare a banului public. Eh, acum, domnule președinte, vedem care sunt responsabilitățile agenției. Noi semnăm contracte comerciale. În, eh, conform eh, tratatului Euratom, suntem, avem parțial o activitate comercială și putem constitui stocuri de securitate, dacă, am putea, dacă putem face același. Dacă am putea face la același lucru pentru gaz și pentru petrol, nu ne-am aflat în situația actuală în aceste două sectoare și nu am avea aceste discuții interminabile. Avem un Consiliu Consultativ compus din reprezentanții statelor membre. Unul din marile obiective ale politicii energetice este de a vorbi pe singură voce. În domeniul nuclear, Uniunea Europeană, cu tot respectul, care trebuie acordată răspunderii statelor membre de a-și decide propria politică energetică conform tratatului la Lisabona, aș spune că în ce privește agenția, prin comitetul său consultativ vorbim pe o singură voce. Da, aici este arhetipul unei politici energetice sau a singurei politici energetice, politici energetice comunitare existente la ora actuală care ține de și de răspunderea acestei agenții transparența, domnule președinte, e clar că e un, un lucru foarte important și înțeleg uh, spusele domnilor voastre în sensul necesității unei uh, transparențe uh, mai crescute. Eu aș fi mai catolic decât Papa. Aș spune că în 2005, în urma unor recomandări ale Curții de Conturi, am supus un regulament financiar separat Eh, rău am făcut, pentru că până la urmă ne-am regăsit într-o situație în care Parlamentul European a refuzat acest regulament financiar și, în plus, a scris bugetul nostru cu un PM. În 2009 lucrurile nu s-au îmbunătățit pentru că n-am avut un eh, PM, ci am avut doar o simplă liniuță. Eh, totuși am putut supraviețui, mutat, dacă garantăm 30% din aprovizionarea de electricitate, dar dacă n-am avea bani, iată, poate n-ați mai avea niciodată lumină electrică în această sală. Deci, din acest punct de vedere, e clar că am beneficiat de generozitatea publică, dacă pot să spun așa, a Direcției Generale Tren și acum uh, Direcția Generală Energie. Sigur, vedem cu Curtea de Conturi, uh, ca urmare a discuțiilor făcute, uh, posibilitatea, vă spuneam, de a compatibiliza realitatea cu statutul. Verificăm această operație cu serviciul nostru juridic la ora actuală, dar e adevărat că dacă ar trebui să modificăm statutul, ar trebui să trecem prin Consiliu. Un lucru destul de complex, dacă ne gândim la dificultățile pe care, pe care le-am întâmpinat eh, când eh, ne-am adaptat statutul în 2007. Dar acestea fiind spuse, domnule președinte, cred că banii consacrați Aici se vorbeau de milioane și milioane pentru alte agenții. Eu cred că pentru aceste 200.000 de euro, dacă în, altele, dacă în alte sectoare energetice, mai ales în domeniul gazului, uh, ne gândim ce se întâmplă cu securitatea gazului. A, s-ar putea asigura securitatea gazului și petrolului doar cu 200.000 de euro, cred că ați putea vota nu doar cu o mână, ci cu două mâini uh, descărcarea. Mulțumesc. Și acum uh, directorul Agenției pentru, Medic- Agenției pentru Medicamente. Vă rog. Domnule raportor, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. După data de 25 ianuarie, iată, sunt din nou aici să vorbesc despre rapoartele curții de conturi. De 15 ani nu am mai fost uh, pronunțați în, uh, cu atâta atenție ca în acest an. Domnule raportor, mă, mă voi concentra pe punctele despre care ați vorbit dumneavoastră, și anume recrutarea de personal, um, raportarea creditelor și conflictele de interese în cadrul agenției. Nu ați menționat pe nedrept și nu ați critizat pe nedrept procedura de recrutare în cadrul agenției. Procedura a fost îmbunătățită, s-a renunțat la o parte din personal, personalul temporar nu mai are acces la informații sensibile și am, am comentat asupra acestui fapt încă din anul 2009. Data, baza de date de experți a fost îmbunătățită, și s-a observat și în uh, raportul Comisiei din 2010 că în acest sens s-au făcut progrese. S-a făcut și un schimb de direcție. Din anul 2010 noi controlăm mult mai bine cursul de schimb. Acesta a fost stabilizat, el este protejat în bugetul nostru noi lucrăm pe baza sterling. Știți că între cursul sterling și al cursul euro există de obicei niște, nere, niște inechități. Nu vreau să repet ce v-am mai spus și la data de 25 ianuarie, însă vreau să vă asigur că toate măsurile uh, care au fost criticate atât de raportor cât și de Curtea de Conturi acestea au fost îmbunătățite între timp. Punctele cele mai critice au fost deja eliminate. În ceea ce privește reportarea, și aici am fost criticați. Trebuie să vă dau o explicație. E strâns, acest aspect e strâns legat de modul în care funcționează Agenția pentru Medicamente. Când primim o cerere din partea unei firme de medicamente, atunci, în timp, într-un interval de șapte luni, trebuie să analizăm această cerere. E un termen mult mai scurt față de cel care era necesar în statele membre. Câteodată se ajungea la perioade mult mai lungi. Noi suntem obligați să facem acest lucru în șapte luni. Când comisiile au niște întrebări speciale pentru firme, atunci procedura se poate prelungi de la 8-9 până la un, 8-9 luni până la un an. Când această cerere este validată, atunci firma trebuie să plătească, adică primim taxele la începutul procedurii. Abia mai apoi începe munca, încep cheltuielile și 15% din aceste sume merg spre statele membre pentru a finanța expertiza acolo. Cu alte cuvinte, în lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, noi acumulăm foarte multe taxe. Aceste taxe de fapt vor fi folosite în anul viitor. Ele fie trebuie să fie obligatorii și atunci avem o reportare a conturilor mult mai mare, așa funcționăm noi. Noi suntem plătiți, de exemplu, de industria aviatică pentru a verifica un avion în viitor. E o procedură care nu ține cont de principiul anualității, ci, are, ci se desfășoară pe parcursul întregului an. Și astfel se ajunge la acest nivel inacceptabil de reportare a creditelor sau, dacă nu, se ajunge la un, ex, la un excedent. În această situație de pierdere, pierdere, ne regăsim în fiecare an. Și de aceea de multe ori hotărâm că e mai bine să avem un nivel înalt de, în ceea ce privește reportarea creditelor. Și sperăm că Curtea de conturi poate să înțeleagă situa situația. Cam atât despre reportarea creditelor. Situația este una din care pierdem. În ceea ce privește procedura cu cheltuielile, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul raportor în legătură cu procedurile care au niște lipsuri în, acest sens. Am uh, încercat să îmbunătățim situația, a fost îmbunătățită, am făcut controle, acum doar munca oamenilor trebuie să fie îmbunătățită. Și încă ceva. Există o fereastră rămasă deschisă în regulamentul financiar și anume contracte directe în cazul serviciilor. Adică acele situații în care nu există de fapt o piață sau vorbim de o piață prohibitivă. Această procedură se folosește atunci când dezvoltăm o bază de date și aceasta este încredințată unei firme pe parcursul mai multor ani. Timp de 10 ani, de când sunt eu în această agenție, avem, negociem contracte cu firmele, încercăm să obținem condiții cât de bune. Până acum totul a fost în regulă. Însă, acum câțiva ani, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cine a avut ideea ca în cazul contractelor negociate direct să existe o procedură completă a cheltuielilor. Nu vreau să vă critic, însă ace această comisie e responsabilă cu îmbunătățirea situației bugetului. Noi, când negociem un contract direct, atunci trebuie să mergem la firmă și să-i spunem să ne trimită rezultatele procedurii în două plicuri închise, trimiteți-le acestea agenției, apoi e nevoie de un, uh, o comisie care să deschidă aceste plicuri în cadrul comisiei, apoi trebuie, cer, trebuie chemat un comitet pentru audit, care să verifice din nou rezultatele procedurii, iar apoi va trebui să luăm o hotărâre în legătură cu o alegere, dar această alegere nu există pentru că vorbim de un singur contract negociat. Vorbi, vorbim despre o ușurarea a unor povere administrative, dar vedeți că noi ne confruntăm cu o situație foarte dificilă și complexă în acest sens. Cât Acum, în ceea ce privește codul de conduită și conflictele de interese, Agen... această agenție uh, încearcă să evite, probabil mai mult decât alte agenții, conflictele de interese, atât în cadrul personalului, cât și în cadrul experților, cât și în cadrul experților naționali care lucrează în autoritățile naționale și nu pun niciodată piciorul în agenție. Același lucru este valabil și pentru foștii membri ai personalului. A existat întotdeauna un cod de conduită. A existat întotdeauna o politică de evitare a conflictelor de interese în agenție. S-au făcut constatări atunci când au avut loc încălcări. Nu s-a adus atingerea agenției, însă au existat anumite încălcări. Acest cod de conduită în ceea ce privește uh, evitarea intereselor, uh, conflictelor de interese există în toate agențiile. În toate agențiile, persoanele implicate, ele trebuie să spună că nu se confruntă cu niciun fel de conflict de interese. Nu avem niciun fel de autoritate, niciun fel de poliție care să verifice aceste documente. Până acum nici nu s-a prevăzut așa ceva. Probabil că avem nevoie de o îndrumare politică. Ce putem să facem? cum ar trebui să facem acest lucru dacă dorim să nu mai uh, muncim în continuare pe principiul încrederii, ca până acum. Raportorul a avut dreptate când a spus că aceste reguli în ceea ce privește evitarea conflictelor de interese trebuie să fie mai stricte. Consiliul nostru administrativ trebuie să accepte aceste reguli și nu, toate, nu toți reprezentanții statelor membre sunt de acord cu această strictețe crescută a, în ceea ce privește evitarea conflictelor de interese. Din punct de vedere politic, se dorește ca cercetarea și industria să colaboreze strâns. Mulți sunt mândri de acest lucru. Și apoi, când îi întrebăm pe cercetători dacă pot veni ca experți independenți, spun, da, cum să nu, putem să venim, dar, pentru, dar acum nu știu câți ani am făcut o, experti, o expertiză pentru o firmă. Deci situația nu e una albă sau neagră. Întotdeauna vorbim de tonuri de gri. Însă, regulile pentru angajați sunt mai stricte acum și același lucru e valabil pentru oricine vine în agenția noastră. Și să trecem acum la următorul subiect. Agenția a fost criticată de doamna Matiu și în ceea ce privește conflictele de interese, însă, doamnă, vă pot uh, asigura că agenția a respectat toate regulile în ceea ce privește produsele naționale. 90% din uh, produse sunt naționale, doar 10% sunt la nivel central. Și asta pentru că există o autoritate europeană pentru asemenea producție de numai câțiva ani la nivel european. În ultimii ani aveam de-a face cu 46 de autorități naționale care erau foarte stricte și care nu ne lăsau să ne implicăm în domeniile lor. La fel ca atunci și astăzi ne confruntăm cu principiul subsidiarității. A, faceți dumneavoastră ceea ce de făcut la nivel european și lăsați-ne pe noi să ne ocupăm de produsele noastre naționale. În uh, 98-99, aceste sentimente naționale ale lor au fost mai puternice ca niciodată. Și dintr-o dată nu doar că nu mai aveam dreptul, ci nici nu aveam posibilitatea să supraveghem produsele naționale. Și apoi, cum va fi folosit codul de conduită? în cazul membrilor personalului sau ai acelor membri ai agențiilor care au părăsit agenția. Aici cadrul juridic nu este foarte clar. Însă, în articolul 16 din statutul personalului, acolo cei care au părăsit agenția trebuie să respecte în continuare codul de conduită. Așa se și întâmplă, s-a întâmplat la început în linii generale, apoi lucrurile au devenit mai concrete. Când ne-am confruntat cu asemenea situație, am mers direct la articolul 16, s-a întâlnit un uh, comitet comun, s-a întâlnit săptămâna aceasta, săptămâna trecută, iar apoi în 16-17 martie, această problemă va fi discutată în Consiliul de Administrație. Să vedem ce se va putea face astfel încât să se ia o posibilă măsură din partea agenției și din partea comisiei. Însă trebuie să așteptăm demararea acestei proceduri. Și în final, doresc să vă mai spun că nu s-a ajuns la niciun fel de pagube materiale sau financiare. Curtea de conturi a spus că finanțele și contabilitatea sunt, nu întâmpină o problemă. și de aceea noi cerem descărcarea de buget pentru agenția noastră. Um, per le conclusiuni... Mulțumesc. Dau cuvântul colegului Stavrakakis pentru a trage concluziile. Sunt de acord și eu cu ceea ce a spus colegul Stais. Cred că trebuie să aprofundăm lucrurile de aceea. Cred că este oportun să punem și pe ordinea de zi a următoarei uh, ședințe aceste subiect uh, pentru a rediscuta aceste lucruri și mai adăuga și altele pe care nu le putem discuta astăzi din lipsă de timp. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegilor pentru observațiile lor uh, foarte constructive de la această dezbatere. Doresc uh, să mulțumesc uh, și membrilor Curții de Conturi. Sunt foarte mulțumit de informațiile pe care le-am primit de la domnul Oșii. Um, care ne sunt foarte utile. A spus că vom uh, rediscuta toate aceste lucruri la ședința următoare și mă bucur de asta. Nu am nimic de adăugat, având în vedere că vom rediscuta toate aceste lucruri la ședința următoare. În fiecare dezbatere legătură cu descărcarea de gestiune, avem ocazia să subliniem anumite aspecte. Și, așa cum a spus-o colegul nostru, Obiectivul acestei discuții este să asigurăm transparența acestor agenții și posibilitatea de a le oferi descărcare de gestiune. Mulțumesc! Grazie. Allora, Vă mulțumesc. Doresc să vă aduc aminte faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 8 martie, ora 12. Și acum trebuie să trecem imediat la ședința coordonatorilor din partea grupurilor politice, așa că rog ceilalți colegi uh, și uh, publicul să părăsească sala. Mulțumesc!